Grazie, signor Presidente. Interven... Mulțumesc, domnule președinte. Eu vorbesc în conformitate cu articolul 163 din regulile noastre. Aseară, Curtea Supremă din Brazilia a respins o cerere de extradare pentru Cezar Batiste, care este criminal în serie două rezoluții din partea acestui Parlament au solicitat uh, o sentință complet contrară. De aceea aș dori să-mi exprim regretele și dorința ca președintele acestui Parlament să transmită o scrisoare care să exprime regretul întregului Parlament autorităților braziliene și în special să exprime și condolențele și solidaritatea noastră cu victimele și cu familiile victimelor care așteaptă justiție de 30 de ani. Mulțumesc! Grazie, grazie onorevole Mauro. Mulțumesc, domnule Mauro. pentru că ați subliniat acest punct. Onorevole Borghezio. Domnul Borghezio. Pentru a finaliza lucrurile acum, cred că întregul Parlament uh, simte regret și uh, durere față de această decizie. Deci nu pot decât să repet ceea ce Parlamentul a spus deja foarte clar pe această temă de două ori până acum, așa cum ați spus și dumneavoastră și vom transmite reacția noastră indignată către autoritățile braziliene. Onorevole Ronzulli, prego. Domnul Ronzulli. Mulțumesc. O să intervin doar câteva secunde pentru al felicita pe colegul, au felicitat pe colega mea care tocmai a devenit mamă și aș dori să le felicit pe toate femeile însărcinate uh, și pe toate femeile care tocmai au devenit uh, mame, pentru că cred că vor fi mame foarte bune și vor fi și uh, eurodeputați foarte buni. E bine să vedem un simbol al speranței aici, în acest uh, for de plenară. Dar vă rog să mă ascultați că este important și vreau să spun acest lucru. Uh, încercați să fiți mai serioși, pentru că în ultimele zile am avut tot felul de probleme, pentru că până la urmă Parlamentul nu este o creșă, nu e nici grădiniță și cred că acest lucru este destul de uh, greșit pentru membrii Parlamentului să își piardă demnitatea doar pentru că au uh, avut copii. Uh, deci suntem uh, în favoarea familiei și a mamelor, dar uh, mi se pare absurd să auzim asemenea poziții uh, aici, mai ales atunci când sunt exprimate de femei. Mulțumesc. Procediamo, procediamo all'ordine del giorno. Bun, să trecem atunci mai departe în coordina noastră de zi. Înainte de a trece la vot, am câteva anunțuri de făcut. Primul se leagă de declarația scrisă numărul 007 din 2011 din partea domnului Papastamkos.